Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua. Public hearing, uh, Committee on Legal Affairs. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Începem audierea noastră. Le avem pe colegul Svoboda de la um, afaceri juridice și uh, suntem siguri și noi Comisia de Anchetare a spălării de bani și caselor de evaziune fiscală. Dau cuvântul colegului meu. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Langen. Bun venit tuturor membrilor la această audiere. Mulțumim Comisiei PANA pentru această audiere comună. Ne vom uh, concentra pe cadrul de protecție la nivel european al avertizorilor de integritate, o instituție fundamentală pentru democrația noastră. Raportor este doamna Rozier, raportor din partea Comisiei Jurii. Domnia sa pregătește un raport din proprie inițiativă cu privire la protecția europeană a avertizorilor de integritate. Audierea de astăzi este foarte oportună. Asta fiind spuse, îi dau cuvântul înapoi președintelui Langen. Aș dori să trec la limba mea maternă. Avem interpretare în toate limbile. Reuniunea noastră se transmite pe uh, internet, prin web streaming, totul este public și vreau să vă amintesc, domnule președinte Svoboda, că acest proiect al protecției uh, avertizorilor de integritate este un proiect comun al comisiilor noastre. Suntem recunoscători Comisiei Jurii pentru că pregătește un raport din proprie inițiativă de care se va ocupa doamna Rozier și aș dori să le dau acum uh, cuvântul, să-i salut, aș vrea mai întâi pe cei doi coraportori. Văd membrii de la Comisia PANA, nu sunt toți, dar cei mai importanți sunt de față. Bine ați venit, mă bucur că astăzi uh, avem alături de noi uh, o gamă largă de experți Ca întotdeauna discutăm uh, despre uh, despre paritatea de gen uh, în instituția noastră, 35,8% dintre deputați sunt femei, dar iată că astăzi avem experți 100% de gen feminin. Bine ați venit, stimate doamne, vă, fel, vă salut, doamna Vigilența Abazi, profesor la Universitatea de la Maastricht, Charlotte Grass, um, șefa unității de concurență și conformitate la grupul Valurec, bine ați venit! Kathy James, uh, director executiv al ONG-ului Public Concerns at Work, bine ați venit! Frederic Bero, profesor la Colegiul Europei, bine ați venit! Și Rosita Hickey, uh, v-am văzut și vă salut! Uh, șef uh, al anchetelor strategice la ombudsmanul UE, uh, la mediatorul european. Mulțumesc mult pentru prezență. Pentru fiecare vorbitor avem la dispoziție șapte minute. O să ascultăm observațiile dumneavoastră și o să începem cu doamna Abații, vă rog. Yes, perfect. Uh, members, dear members of the committee, dear participants. Stimați uh, Eurodeputație. bună dimineața, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și îmi dați ocazia de a discuta cu dumneavoastră uh, normele actuale din Uniunea Europeană cu privire la protecția vertizelor de integritate. Prezentarea mea are trei părți. În primul rând, o prezentare generală a situației cadrului juridic din uh, Uniunea Europeană cu privire la protecția avertizorilor de integritate, apoi care sunt caracteristicile acestor cadre juridice și, în fine, provocările și perspectivele de viitor. Acum, principalul mesaj pe care doresc să vi-l transmit este următorul. Protecția juridică ce există în uh, Europa cu privire la avertizorii de integritate este fragmentată și pe mai multe niveluri. Primul nivel de fragmentare arată că, de fapt, uh, în mod general, nu prea există protecție pentru avertizorii de integritate. În uh, multe state sunt doar câteva prevederi, în altele deloc. Apar prevederi uh, în uh, codul uh, penal, în legea anticorupție de obicei, dar nu există prevederi anume pentru protecția avertizorilor de integritate. Ce înseamnă asta de fapt? Ca să vă faceți o idee, majoritatea statelor membre, 13 mai precis, vedeți acolo și cine sunt acestea, au doar norme parțiale și altele nu au deloc norme sau oferă o protecție foarte limitată. Acum, doar pentru că un stat membru are legislație, nu înseamnă că în practică se și face protecția avertizorilor de integritate. Din punct de vedere juridic, însă am constatat o oarecare îmbunătățire recent. Și asta e o veste bună. În ultimii doi ani am văzut o creștere și o extindere a protecției acordate avertizorilor de integritate. În Franța, în Suedia, de pildă, în 2016, respectiv 2017, noi legi fiind adoptate de Slovacia în 2015, sunt discuții acum și în Republica Cehă și în Spania. Deci tendința generală este de a lua mai în serios rolul avertizorilor de integritate și de a le acorda protecție juridică prin lege. Totuși, în practică, și acesta e al doilea nivel uh, de fragmentare, în practică, aceste uh, norme generale au o sferă de aplicare foarte limitată. În România, de pildă, avem o lege minunată, dar ea funcționează numai pentru sectorul de stat, ceea ce înseamnă că o mare parte din societate, unde avem uh, mulți avertizori de integritate, aceștia nu sunt protejați. În uh, finanțe sau în materie de corupție, uh, nu există o practică unitară. Vedem că în uh, sectorul sănătății, în domeniul mediului înconjurător, apar multe cazuri de astfel de dezvăluiri, de avertizări de integritate, însă nu există protecție. Prin urmare, aceasta e o problemă. Uh, avem sigur și uh, exemple bune. Nu cred că puteți vedea pe ecran uh, dar uh, vă spun că Irlanda și Marea Britanie au uh, un, o lege privind dezvăluirea de informații publice care nu sunt limitate la anumite sectoare, ci uh, este o lege cu caracter transversal. Acum, în al doilea rând, caracteristicile juridice. Pentru că nu am destul timp, o să mă refer doar la cei mai importante, anume canalele de raportare pe care le pot folosi avertizorii de integritate. Să știe că pentru a crea certitudine juridică pentru ei și uh, mecanisme de răspundere care să fie declanșate de dezvăluirile lor, trebuie să existe canale de raportare și asta este o recomandare a Consiliului Europei pentru statele membre. Tendința generală pe care am constatat-o e că statele membre obligă avertizorii de integritate să uh, Uh, dezvăluie sau să raporteze întâi uh, la nivel intern, în cadrul organizațiilor, către angajator. În teorie e frumos, în practică vedem însă că acest lucru e contraproductiv, deoarece avertizorii de integritate deja se confruntă cu consecințele negative ale dezvăluirilor lor. Uh, sunt sancționați, sunt schimbați din funcție sau vedem că de fapt nu sunt luați în serios și nu se iau măsuri, nu se face o evaluare uh, un uh, control al um, acelor acte raportate. Mai vedem de asemenea nivele de raportare care există nu doar um, la nivelul organizației interne, ci și către autorități sau chiar către mass media. Acum, date fiind uh, discuțiile la nivel european, eu aș zice că această obligație trebuie revăzută. Ar trebui să urmăm exemplul Irlandei, care, da, spune că avertizorul de integritate trebuie întâi să acționeze la nivel intern, dar există și excepții clare. În cazul în care avertizorul de integritate se teme că nu se vor lua măsuri, Avertizorul de integritate poate să da alarma și în exterior către autoritatea competentă sau chiar să vorbească cu presa. Și am văzut că și în Suedia se aplică o lege asemănătoare începând cu uh, anul acesta. Confidențialitatea cu privire la identitatea avertizorului de integritate și protejarea lui împotriva retorsiunii sunt două caracteristici importante ce ar trebui să existe în orice lege. Însă vedem că și aici sunt divergențe. Nu toate statele membre garantează confidențialitatea identității avertizorului de integritate în textul legii. O altă chestiune importantă în practică are avertizorul de integritate acces la consultanță juridică independentă? În Olanda vedem că există o instituție separată care poate oferi consultanță avertizorilor de integritate, le spune cui să se adreseze și care sunt consecințele juridice pe care le pot avea de suferit. Și, în fine, monitorizarea, revizuirea și evaluarea și, astfel, ajung la ultima mare idee, modul în care sunt aplicate aceste legi. În practică, vedem că, de fapt, nu se aplică întotdeauna, fie pentru că nu sunt cunoscute în sectorul privat, în uh, studiul, un studiu OCDE arată că 83% dintre uh, persoanele intervievate nu știu că există canale de raportare interne și uh, vedem uh, așadar că este important nu doar să avem o lege bună pe hârtie, ci și să o punem în practică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnă profesor Abații, mulțumim uh, mai ales că ați uh, dat și Irlanda ca exemplu de bună practică. Acum dau cuvântul uh, următorului vorbitor, doamna Gras. Also for seven minutes. Bonjour. Tot pentru șapte minute. Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat să particip la această audiere ca să prezint perspectiva întreprinderilor. Reprezint firma Valurec, o firmă din Franța, din sectorul siderurgic și fac parte din această asociație care reprezintă 118 întreprinderi din Franța, 8 milioane de salariați în lumea întreagă. Ce voiam să spun în această dimineață este că noi suntem pentru introducerea la nivel european a unui instrument legislativ transsectorial. Și asta pentru că considerăm că ar avea mai multe avantaje. După cum s-a spus, um, protecția avertizorilor de integritate este fragmentată în diferitele state membre. E nevoie de crearea de procese interne deocamdată în întreprinderile din statele membre pentru transmiterea informațiilor uh, de la avertizor și pentru protecția lor și pentru conformitatea legislativă. Considerăm că ar mai fi un avantaj uh, al uniformizării și anume o mai bună poziționare a legilor europene față de state ca SUA, ca acestea să nu se considere legitimizate să joace rolul de uh, jandarmi, dacă sistemul de alertă nu corespunde cu uh, prevederile americane. Totuși, pentru noi este foarte important ca um, acordarea statutului de avertizor de integritate să fie definită în mod foarte practic, foarte precis, ca să putem pune în practică aceste sisteme. În ceea ce privește definiția avertizorului de integritate, Mă gândesc la legea SAPAN 2, care a fost adoptată în decembrie 2016 în Franța și care creează un, un statut transsectorial al avertizorului de integritate. Mm, consider că este o bază foarte bună pentru un instrument comunitar. În ceea ce privește definiția avertizorului de integritate, ni se pare important ca uh, acesta să aibă o relație de muncă cu întreprinderea. Ni se pare important ca avertizorul să fie dezinteresat. Nu credem că trebuie să existe stimulente financiare pentru avertizori ca să nu se ajungă la abuzuri. Un alt lucru important prevăzut în legislația franceză este ca avertizorul să fie de bună credință și să cunoască uh, la prima mână faptele, ca să se evite zvonurile din întreprinderi. În ceea ce privește sfera alertei, suntem de acord ca ea să fie transsectorială, dar să se um, mărginească la o încălcare gravă a legii. În sectoare cum ar fi concurența, mediul, combaterea corupției, relațiile de muncă și așa mai departe. În ceea ce privește canalul de uh, alertă, de avertizare, credem că trebuie să existe un uh, sistem treptat. Trebuie ca salariatul să poată informa în primul rând întreprinderea unde lucrează. Acest sistem uh, Uh, este cel pe care îl avem acum în Franța, care impune întreprinderilor obligația de diligență în prelucrarea alertelor, obligația de a respecta termenele și de a trata dosarele. Dacă întreprinderea nu reacționează, atunci salariatul se poate adresa autorităților publice judiciare și în caz că prima fază uh, nu duce la o reacție adecvată, el poate să își facă publice informațiile. În ultimul rând, în legătură cu um, implementarea proceselor de alertă, voiam să mai spun că există astăzi întreprinderi de diferite tipuri, de dimensiuni diferite, în sectoare diferite, cu posibilități diferite și este foarte important ca ele să fie uh, încadrate, să li se impună aceste obligații de diligență, dar să li se și lase o marjă de introducere de procese adaptate la fiecare întreprindere, ca să fie mai eficiente pe plan intern. Deci, e vorba de instrumentele disponibile și de comunicarea și informarea salariaților. Dernier point, uh, dernier point Un ultim punct pe care aș dori să-l menționez este se dorește ca întreprinderile să introducă uh, sisteme de anchete interne și să acestea să aibă drept consecință sancțiuni interne, în urma cărora s-ar putea face plângeri în justiție și ni s-ar părea important uh, ca uh, întreprinderile să beneficieze de un uh, privilegiu legal ca să poată introduce anchete în întreprindere. Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă Gras. Și vă mulțumesc și pentru contribuția scrisă pe care colegii au primit-o și o pot consulta în continuare. Aș dori să-i dau acum cuvântul lui Kathy James, director executiv de la Public Concerns at Work. Aveți cuvântul. Thank you. Vă mulțumesc, bună dimineața tuturor și mulțumesc Comisiei PANA pentru invitația lansată de a face o prezentare în fața dumneavoastră astăzi. Eu lucrez pentru Public Concern Network, noi doar asta facem. Suntem avertizori de integritate. Practic îi ajutăm pe cei uh, care au astfel de informații să le facă cunoscute și îi protejăm. Am Acum vreo 25 de ani am luat uh, ființă ca urmare a unor uh, uriașe scandaluri, cum ar fi scandalul BCCI, scandalul feroviar, dezastrul feribotului și am început să luăm la bani mărunți cauzele care au dus la aceste scandaluri și dezastre. De multe ori, uh, lucrurile erau cunoscute înainte de producerea faptelor, dar de cele mai multe ori acestea au fost fie trecute sub tăcere, fie trecute cu vederea um, fondatorii Public Concern Network au uh, încercat tocmai să um, compenseze aceste lipsuri și să vină în ajutorul avertizorilor de integritate și de a-i ajuta pe aceștia să se orienteze la cine să se adreseze, cum să o facă, când și așa mai departe. Organizația noastră este una de consiliere care se adresează persoanelor Până acum am tratat uh, circa 36.000 de astfel de cereri. E vorba în mare parte de chestiuni legate de interesul public. Deci 25.000 de persoane ni s-au adresat pentru astfel de cazuri. Ideea este de a pune la dispoziție informație, informații acestor persoane pentru ca ele să poată mai departe să știe unde și cum să se adreseze. Um, deci e vorba despre teste de HIV, VIH, uh, HIV, SIDA, fără a fi uh, informați la locul de muncă <clears throat> Um, teste pe pacienți vii și așa mai departe. În Regatul Unit vedem um, fel și fel de uh, cazuri de um, abuz sunt și cazuri în care persoanele sunt ascultate în prealabil, dar de cele mai multe ori uh, aceste preocupări, de fapt, uh, și aceste semnale de alarmă nu duc la nimic. Practic, noi încercăm să îi uh, ajutăm pe oameni în a ști la cine să se adreseze și cum să o facă. Uh, dar um, calea juridică până la urmă este una dintre căile pe care um, persoanele le au da-, la dispoziție prin intermediul nostru. 77% din personalul nostru lucrează pe chestiuni de consiliere, deci practic reprezintă partea principală a activității noastre. Însă, dincolo de aceasta, uh, încercăm să uh, vedem cum funcționează toate organizațiile, uh, funcționare transsectorială și așa mai departe. De cele mai multe ori, dacă ți se spune că ceva merge anapoda în întreprinderea ta, trebuie să ai toate structurile necesare și procesele necesare pentru a face ca informația respectivă să ducă la ceva bun. Scandalele recente din aproape toate sectoarele, bancar, de îngrijiri, producere, scandalul cărții de, cărnii de cal, um, scandalul um, impozitelor și așa mai departe, arată că până la urmă nimic nu s-a schimbat mare lucru față de situația de acum 25 de ani, când am luat noi ființă. Peisajul juridic este însă mai uh, bun pentru avertizorii de integritate în ziua de astăzi, pentru că uh, schimbul de informație se face mai rapid și datorită rețelelor sociale și internetului în general. Până la urmă și piața globală face ca uh, activitatea noastră să fie cu atât mai importantă pentru că trebuie să sprijinim alertarea și la nivel transfrontalier. Uh, scandalurile uriașe, de fapt, încă nu sunt foarte bine înțelese de publicul larg. Deci, noi uh, încercăm să îmbunătățim și conștientizarea la nivelul publicului. Doar 26% din uh, lucrători eh, britanici știu că există o lege care să îi protejeze pe avertizorii de integritate. Noi știm și că avertizorul tipic nu e cel care apare în ziare. Este o persoană care încearcă o dată, de două ori, după care se lasă pe gubaș. Deci, organizațiile au um, până la urmă posibilități destul de reduse de uh, a afla aceste informații și de a le pune la um, um, de a face în asemenea fel încât aceste informații să împiedice scandaluri sau dezastre. Uh, s-a încercat ca în sectorul îngrijirilor medicale să se uh, rezolve această lacună, însă însă în dreptul britanic există și există dispoziții speciale care vizează compensarea persoanelor drept pentru care prea puține persoane sunt încurajate de fapt să, de fapt nu încurajate, ci obligate să se adreseze justiției atunci când sunt în posesia unor astfel de informații. În ceea ce privește definirea avertizorului de, de integritate, nici aceasta nu este extrem de clară, povara, sarcina dovezii ar trebui să fie cât mai mică cu putință pentru aceștia, însă încă o dată este extrem de importantă consilierea, pentru că omul nu se trezește de dimineață și spune, a, astăzi o să fiu o avertizor de integritate. Nu, trebuie încurajați. Thank you very much, Madam. Vă mulțumesc, doamnă James. ONG-ul dumneavoastră este un vârf de lance al apărării avertizorilor de alertă din uh, Regatul Unit. Suntem uh, unul dintre vârfurile de lance, aș spune. Vă mulțumesc, dau cuvântul acum profesorului Frederic Pero. Bero, aveți cuvântul. Mulțumesc, vă mulțumesc mult pentru invitație. Voi încerca să examinez uh, problema din punct de vedere al temeiului juridic. Ce temei juridic ar trebui să folosească Uniunea Europeană? Și voi începe prin a preciza faptul că această noțiune de avertizor de integritate evoluează tot mai mult în statele membre, dar și în interiorul Consiliului Europei, către o viziune prin care avertizorul de integritate este de fapt, un apărător al democrației, în măsura în care el uh, dezvăluie uh, proastă funcționare a instituțiilor. Avem așadar alerta etică. Ma, în uh, ce privește Uniunea Europeană, e clar că astăzi problema ține de diversitatea abordărilor naționale. Avem foarte multe diferențe de la o țară la alta și de aceea și nivelul de protecție acordat uh, este diferit. Deocamdată, Uniunea Europeană are o abordare foarte fragmentată, așadar neunitară a acestei uh, problematici. Prin urmare, cred că o abordare de tip orizontal ar putea impune o protecție unitară a avertizorilor de integritate la nivelul întregii Uniuni și ar fi bine pentru că astfel am reușit să uh, eliminăm o lacună în cadrul juridic. E nevoie de o protecție formală conform uh, jurisprudenței CEDO. Ce temei juridic ar trebui uh, să folosim pentru a introduce abordarea orizontală? Este greu de determinat, pentru că dacă mergem pe protejarea libertății de expresie și a democrației este dificil, dacă nu chiar imposibil, din punct de vedere juridic, bazându-ne pe textul tratatului. Cred că o abordare orizontală ar trebui să fie uh, întemeiată pe articolul 114 din uh, tratat, uh, deci pe piața internă. pentru că ar uh, putea fi adoptată uh, mai ușor astfel de modificare în Consiliu, cu majoritate calificată doar, și astfel am putea um, trece peste divergențele la nivel național. Articolul 114 ar uh, putea sluji, ne-ar ajuta să dovedim că protecția avertizorilor de integritate este benefică pentru funcționarea pieței interne. De fapt, nu este acest articol este articolul 352, mă semnilizez, îmi cer scuze. Este un articol care permite Uniunii Europene să intervine, să acționeze atunci când um, nu are competență unică, Uh, și că nu are voie să-și depășească, de fapt, uh, atribuțiile. Deci, cred că am putea lua articolul 352 în combinație cu articolul 114, uh, astfel am putea susține, am putea apăra o intervenție la nivel european. Astfel am uh, putea um, veni cu o definiție mai amplă a avertizorului de integritate și am putea acorda niște drepturi. Vă amintesc că Consiliul Europei vorbește despre dreptul la confidențialitate, uh, soluționarea cu diligență a dezvăluirii și în companie și în autoritatea publică dreptul uh, la protecție împotriva unor uh, consecințe și împotriva represaliilor, mai ales la nivel de companie. Așadar, articolul 114 împreună cu articolul 352 ne uh, poate ajuta uh, să introducem uh, ideea de avertizori de integritate ca mecanism de apărare a funcționării companiilor. Astfel ele pot profita uh, de plin de avantajele pieței interne. Mutatis mutandis este costretul 8 din directiva privind secretul comercial. Mai avem și un aspect extrateritorial aici, pentru că companiile europene, cele franceze, de pildă, sunt uh, confruntate cu tot mai multe exigențe în uh, ce privește avertizorii de integritate uh, la nivel internațional. Um, avem abordarea americană care uh, a dus la dezvăluiri răsunătoare cu caracter internațional. Acum, în Uniunea Europeană mai avem o altă miză, principiul de subsidiaritate, un element uh, care întotdeauna este verificat cu prioritate în uh, orice lege sau act european. Trebuie așadar să fim atenți la modul în care um, un astfel de act de reglementare s-ar uh, alinia la legislațiile naționale. Ce ar trebui să facem la nivel european este să construim o uh, temelie, un soclu uh, al acestui drept și apoi lăs- să lăsăm statele membre să meargă mai departe dacă doresc. Să existe un uh, fond uh, european de indemnizații plătibile avertizorilor de integritate poate fi o problemă. Cred că un astfel de fond ar obliga Uniunea Europeană să se implice prea mult și nu văd cum ar putea să o facă în realitate. Cred că acest lucru ar uh, duce la divergențe cu statele membre. Deci asta ar trebui să existe doar la nivel de stat membru și nu la nivel comunitar. Mai sunt și alte abordări. Abordarea de tip normativ merită analizată. Într-o oarecare măsură, da, sunt de acord. Avem nevoie de linii directoare la nivelul Uniunii Europene prin care să promovăm ideea de o mai bună guvernare a companiilor și de legitimitate democratică. O idee care mi se pare importantă atât pentru statele membre cât și pentru Uniunea Europeană. Președintele, mulțumim foarte mult, doamna Bero. Acum ultimul vorbitor, dar nu cel din urmă, ultima vorbitoare, de fapt, doamna Rosita Hickey, care este șeful unității pentru anchete strategice la Ombudsmanul European. Înțeleg că ne veți vorbi despre anchetele cu privire la respectarea regulilor interne, uh, avertizorii de integritate. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc că ne-ați invitat în această dimineață aici ca să vorbim despre munca făcută de instituția noastră în acest domeniu. Foarte pe scurt, despre ombudsmanul european, el este ales de Parlamentul European, ați ales-o pe Emily Riley în 2013 noi investigăm cazuri de uh, abuzuri administrative în instituțiile UE, în uh, alte organisme, oficii și agenții ale UE, pe baza plângerilor depuse de cetățeni și putem deschide și anchete din proprie inițiativă. Echipele de anchetă au uh, capacitatea de mm, a inspecta toate documentele instituțiilor și agențiilor europene și pot uh, chema funcționarii europeni să depună mărturie la nevoie. Avem o cooperare foarte bună cu instituțiile în ceea ce privește um, inspecțiile și facilitarea muncii noastre zi de zi. Peste 90% dintre anchetele noastre sunt bazate pe plângeri și desigur că membrii acestui parlament pot și ei să depună plângeri la ombudsman dacă, de exemplu, doresc acces public la documente UE. Instituțiile respectă cam 85 până la 90% din recomandările ombudsmanului ca să aveți o impresie generală despre munca noastră. Trecând acum la subiectul discutat astăzi, aș dori să mă refer, domnule președinte, într-adevăr la ancheta strategică a ombudsmanului, și să vorbesc despre experiența noastră ca administrație în legătură cu regulile privind avertizorii de conștiință și aș vrea să vă vorbesc despre experiența noastră în tratarea plângerilor avertizorilor de conștiință și tipul de plângeri cu care ne confruntăm. Una dintre primele anchete strategice ale uh, ombudsmanului se referea tocmai la uh, avertizorii de conștiință. Se întâmpla în contextul primului raport anticorupție UE. Și citez, este uh, dificil să se tragă astfel de semnale de alarmă pentru că, uh, în general, în administrație există teama de represalii De aceea trebuie în fiecare organizație dezvoltată cultura avertizării și trebuie dezvoltate mecanismele de protecție care uh, să dea încredere potențialilor avertizori. Acesta era contextul în care am început activitatea. În același timp uh, au intrat în a intrat în vigoare noul um, regulament privind personalul uh, al Uniunii Europene la articolul 22C se prevede următorul lucru. Uniunea trebuie să ofere funcționarilor informații în legătură cu tratarea uh, plângerilor lor. Trebuie să le dea informații despre interesele legitime, despre caracterul confidențial și funcționarii au dreptul la un tratament corect în acest context. Acest uh, lucru e foarte important în perspectiva lucrului nostru uh, pe acest domeniu, pentru că foarte mulți din cei care au depus plângeri la ombudsman ne-au spus că nu au fost luați în serios și că administrația lor nu a uh, reacționat corect și că nu au existat acțiuni de follow-up. Deci au avut foarte puțin feedback, au primit foarte puțin feedback în legătură cu alerta inițială și cred că ce a spus Kathy James uh, ne arată că aceasta este o problemă și în uh, statele membre, sau cel puțin în Regatul Unit. În cele din urmă, uh, avertizorii de integritate au venit la biroul nostru dacă se temeau de uh, represalii. Ombudsmanul a considerat deci că e foarte important uh, ca uh, uh, instituția noastră să preia conducerea în acest domeniu, creând reguli interne uh, Ideea principală a fost să se uh, detecteze și să se descurajeze acțiunile nocive înainte uh, să aibă consecințe prea grave. Trebuie uh, ca administrația să se asigure că uh, personalul știe cum să uh, ridice problemele, ca să fie totul foarte clar. Trebuie ca personalul să știe că va fi protejat trebuie să cunoască și uh, soluțiile externe, de exemplu faptul că poate apela la OLAF și trebuie să se uh, reducă riscul de uh, um, publicitate exagerată către exterior. Personalul trebuie să respecte aceste reguli și e vorba de toată lumea, de la șefii de organizații până la juriști, până la secretare, Ombudsmanul a considerat că, era foarte, că este foarte important ca fiecare angajat să înțeleagă regulile și să și le însușească. Așadar, ombudsmanul a discutat cu Comitetul Personalului, cu Autoritatea de Protecție a Datelor, date fiind implicațiile de confidențialitate, Organizația uh, Public Concern Network uh, a cooperat cu noi, Cathy, și uh, apoi am verificat din nou la comitetul de personal dacă regulile sunt conforme cu cerințele lor. Nu am să intru în detaliu, regulile sunt disponibile pe internet și am și răspuns la întrebările comisiei dumneavoastră. Am inclus definițiile, procedurile, elemente importante, cum ar fi faptul că avertizorul va fi protejat, Uh, drepturile persoanelor implicate și alte diferite elemente. Deci, după ce ne-am făcut ordine la noi în o gradă, ombudsmanul a cerut și celorlalte instituții uh, să ia măsuri. Și am constatat că din nouă instituții doar două aveau reguli uh, existente, și anume Comisia și Curtea de Conturi. La scurt timp, după ce ombudsmanul și-a încheiat ancheta, toate cele nouă instituții introduseseră reguli, inclusiv Parlamentul European. Nu am analizat în detaliu, pe fond, regulile fiecărei instituții și de aceea credem că este cu atât mai important că am fost invitați astăzi aici, pentru că acesta ar fi un potențial pas următor pentru ombudsman să discutăm cu diferitele instituții despre experiențele lor și să punem în aplicare aceste reguli. Și vă mulțumesc pentru invitația astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, stimată doamnă. Iată că acum avem o privire de ansamblu minunată, o perspectivă generală de la doamna profesor Abații, exemple practicele doamna Gras din Franța, din partea doamnei James din Regatul Unit, de la doamna profesor Bero și de asemenea am primit și perspectiva instituțiilor europene uh, de la reprezentanta ombudsmanului. Mulțumesc pentru această perspectivă. Trecem acum la întrebări și am să-l rog pe colegul meu să preia prezidiul. Vă mulțumesc. Într-adevăr, după toate aceste prezentări din partea experților, a sosit rândul europarlamentarilor să se exprime. Doamna Virginie Rozier este prima care se va exprima timp de 4-5 minute. Domnule președinte, vă mulțumesc, dar voi încerca să folosesc cât mai bine aceste 4-5 minute pe care le-am la dispoziție. Am câteva întrebări pentru experții prezenți aici. Pentru doamna Abazi, în ceea ce privește dreptul din diferitele statele membre. Am o întrebare, dar poate nu se adresează doar doamnei Abase, și doamne, ci și doamnei James, care vorbea despre chestiuni legate de definirea avertizorilor de integritate. Uh, în ziua de astăzi, situația poate fi marcată de mai multe semne de întrebare, și anume, definirea trebuie făcută în funcție de natura revelării, în funcție de tipul um, fraudelor sau faptelor, sau mai degrabă ar trebui să ne concentrăm pe obiective, deci dezvoltând mai mult ideea și noțiunea interesului general. Deci să avem o paletă cât mai amplă, o plasă cât mai amplă pentru a putea acoperi cât mai multe cazuri cu putință. Apoi, accentul ar trebui să fie pus și pe o definire cât mai caracteristică pentru a um, acoperi și cazurile de alertă etică, dar uh, să-i acoperim și pe aceia care um, dau curs unor uh, scurgeri de informații. în faimoasele leaks. Și apoi, în privința bunei credințe, aș vrea să știu care este părerea uh, dumneavoastră. Cred că pentru a putea caracteriza mm, cazurile, nu neapărat caracteriza situația, dar cazurile, în care s-au făcut, s-au dat alerte de bună credință, dar la urma urmei s-au, s-a dovedit că mm, informațiile respective nu erau adevărate. Deci persoana chiar crede că acele mm, informații sunt adevărate și le aduce la cunoștința autorităților, dar acestea se dovedesc ulterior a fi false. Totuși, aceste persoane au acționat de bună credință și ar trebui, deci, protejate. Doamnă Gras, ați... Uh, aș vrea să știu ce se face concret în, la rândul întreprinderilor, ce merge și ce nu merge, ce se face pentru a promova cele mai bune, cea mai bună, cele mai bune tipuri de organizare în sânul întreprinderilor. Pentru că, la urma urmei, pentru o întreprindere ar putea fi o Uh, ocazie foarte bună, de fapt, uh, scoaterea la iveală astfel de informații. Deci, cum faceți pentru a îmbunătăți modalitățile de funcționare ale întreprinderilor? Apoi, nu sunt neapărat de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește limitarea la cazurile de atingere a legii, strict vorbind, deci o alertă legitimă nu trebuie neapărat să vizeze chestiuni ilegale. Apoi, în privința temeiului juridic, într-adevăr, este unul dintre marile obstacole care se află în fața noastră. Am luat la bani mărunți toate cazurile posibile și, um, într-adevăr, abordarea care vizează piața internă este interesantă pentru că e cea mai flexibilă, dar nu poate fi justificată foarte ușor. Interesul competențelor explicite ar putea, poate fi uh, interesant. Credeți că ar putea fi pus în, în aplicare? Nu știu, poate din punct de vedere politic ar fi destul de um, sensibil, dar totuși și de delicat. Dar de ce nu? Poate ar fi o, o cale. Pentru ombudsman, dacă într-adevăr vom avea o protecție uh, operativă europeană, se știe bine, mandatul ombudsmanului se limitează strict la activitatea instituțiilor dar n-ar putea pe viitor să fie un fel de coordonator al unei rețele de colectare a informațiilor și a uh, resurselor care s-ar putea afla la dispoziția avertizorilor de integritate? Nu știu, credeți că ar fi posibilă o astfel de extindere a prerogativelor ombudsmanului? Și acestea fiind zise, mi-am și respectat timpul alocat. Mulțumesc! Uh, de fapt, am fost informat că cele 4-5 minute erau uh, pentru întrebări și pentru răspunsuri. Voi uh, da cuvântul celorlalți doi coraportori pentru întrebări și apoi voi da cuvântul celorlaltor eurodeputați interesați. Domnul Cofort. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, suntem uh, obișnuiți la PANA cu acest, uh, această organizare, să spun așa. Permiteți-mi înainte de toate să spun că în comisia noastră, comisia noastră există tocmai pentru că uh, sunt uh, oameni uh, obișnuiți, anonimi, care lansează alerte care avertizează și care scot la lumină informații grave și scandaluri. Deci, iar marja de manevră este una foarte mare. Înainte de toate, aș vrea să știu dacă aveți ceva exemple de bune practici. Ați de bune practici, dar și de rele practici, de fapt, care sunt la fel de interesante. Și nu numai la nivel de țară, ci și la nivel de societăți comerciale. Gândiți-vă la LuxLeaks, avertizorii de integritate care erau angajați și ziariști au fost aduși în fața justiției și uh, au fost condamnați, în schimb ce uh, companiile de fapt au avut uh, foarte puține consecințe de asumat. Doamnă Bero, ați vorbit despre temeiul juridic al abordării orizontale la nivel european. Ați putea dezvolta puțin această idee? Care ar fi uh, cadrul european pentru protejarea avertizorilor de integritate? și în ce fel acesta ar putea fi îmbunătățit, în ce fel statele membre ar trebui să-și uh, adapteze dreptul național pentru a asigura un nivel suficient de protecție al acestor avertizori. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnul Ieje care cuvântul. Well, uh, if we take into... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. <clears throat> Dacă ne gândim la modul în care s-au făcut dezvăluirile în scandalul Panama Papers, vedem că anonimitatea avertizurilor de integritate este de fapt marea problemă sau marele pericol. Uh, am o întrebare pentru doamna profesor Abazi. Ați vorbit despre despăgubirile sau compensațiile plătite avertiților de integritate, de asistența acordată și de marile diferențe ce există de la un stat membru la altul. Uh, vreau să vă întreb dacă oamenii știu cum uh, se poate lansa o alertă, doamnă James? Ce canale au la dispoziție? Doamna Bero, ați vorbit despre sarcina probei pentru angajatori și avertizori de integritate. Doamna Hickey, spuneți că instituțiile europene și-au uh, actualizat regulile de funcționare internă cum le-au pus în aplicare. Doamna Grasa a vorbit deja despre mecanisme, nu am uh, alte întrebări. Mulțumim. Acum o să vedem uh, și răspunsurile. Răspunsurile de la experți, vă rog, în orice ordine doriți. Maybe, maybe first, Mrs. James. Okay. Okay. Doamna James? Eh, da, mulțumesc. Ehm, Virginie, ai pus uh, câteva întrebări foarte importante legate de statutul avertizelor de integritate, care au fost uh, cât de cât uh, lămurite în legea din Marea Britanie. Avem acolo o categorie de um, abateri care apar în legislație și, uh, de pildă, o faptă penală, un pericol la adresa sănătății și siguranței, uh, pericol la adresa mediului înconjurător sau um, un uh, act de proastă administrare a justiției. Iată, încercări de a um, defini posibilele încălcări um, care ne dau de gândit pentru că atunci când vrei să faci o dezvăluire trebuie să știi pe ce te poți baza, ce poți invoca. Legea în Marea Britanie, din păcate, n-a funcționat în forma inițială pentru că uh, la început uh, orice fel de uh, dispută, de litigiu în sectorul public, inclusiv față de condițiile de angajare, erau invocate ca atare și făcea obiectul unei alerte de integritate. Însă săptămâna trecută la Curtea de Apel s-a judecat o cauză uh, în care um, se pare că um, se va lămuri um, interpretarea juridică. Este vorba despre individ față de organizație. Eu cred că ar trebui să avem o listă de situații, de, o listă de abateri uh, în cazul căreia se poate declanșa o alertă de integritate. Și um, Totuși, um, um, lista trebuie să fie una foarte amplă, adică, um, de pildă, în uh, ce privește alertele etice, acestea nu pot fi acoperite în mod exhaustiv în nicio astfel de listă. În uh, Marea Britanie am avut uh, cazuri în care uh, avertizorul de integritate a făcut o dezvăluire uh, cu privire la un act de interes public, dar poate fi condamnat, poate fi acuzat că a făcut-o în interes propriu, răuvoitor. Uh, și, prin urmare, nu îi se dă curs. Deci, um, se spune, tu nu vrei, uh, de fapt, să îmbunătățești lucrurile, ci vrei doar uh, să ai dreptul la o compensație, o despăgubire. Deci, um, dacă compania poate dovedi că avertizorul a acționat pentru a obține un interes propriu, pentru a obține acea compensație, deja la compromis. În momentul în care însă un angajat este concediat uh, sau uh, sancționat pentru că a dezvăluit uh, ceva, oricum există o rea credință între cele două părți pentru că există o dispută, un diferent. Iar când relația de angajare începe să fie afectată, atunci, de fapt, oamenii încep să deschidă gura. În tindem să ignorăm acțiunile care nu ne convin uh, atâta timp cât nu ne afectează. Asta e natura umană. Deci e foarte ușor să invoci rea credința și să-l acuzi pe un avertizor de integritate de așa ceva. De aceea e foarte uh, important la modul în care formulăm asta în legislație. Vreți să răspundeți și la întrebarea domnului Iejec? Stimată doamnă? modul în care oamenii iau la cunoștință alertele de integritate, nu? Ce se poate face pentru a facilita misiunea avertizorilor de integritate? După cum am spus în intervenția mea, noi uh, ne străduim din greu să convingem organizațiile să uh, aibă reguli mai bune. Avem uh, un ghid de practică pe care l-am publicat împreună cu Comisia Europeană. Până la urmă, dacă ne gândim uh, la această uh, problemă a avertisului de identitate ca o problemă ce afectează locul de muncă sau condițiile de muncă într-o organizație, e și interesul organizației să rezolve lucrurile și plus mai avem și interesul publicului. Mulțumim! Da, mulțumim uh, pentru întrebări de la raportoare și coraportori. raportor Uh, timpul e scurt uh, și o să încerc să răspund la toate întrebările. Doamna Rosier, ați vorbit uh, de faptul că există multe diferențe între statele membre, e clar. Valoarea adăugată a examinării principiului subsidiarității ține tocmai în conferirea unui grad sporit de certitudine juridică la nivel european. Ce abordare poate adopta Uniunea Europeană? E bine, o abordare sectorială ar fi contraproductivă pentru că ar putea duce la fragmentare în loc să crească certitudinea juridică dacă nu e făcută cum trebuie. Și revenind la temeiul juridic, am um, tot uh, analizat acest temei în urmii doi ani în urmă cu o lună, două, a fost uh, publicat uh, un raport destul de cuprinzător în care uh, spunem foarte clar că, așa cum constatăm și din jurisprudența curții și din tratate, puterile sau competențele uh, subînțelese trebuie să fie bazate pe ceva în tratat, trebuie să existe un cârlic de care să ne putem agăța. Deci, ca să putem extinde sfera competențelor pe care le are deja Uniunea Europeană. Uitându-ne la competențele pe care le are uh, și uitându-ne la toate articolele pe care le-am uh, putea invoca, începând cu cel uh, referitor la piața internă, mm, cum spunea doamna profesor Berou, până la articole ce protejează lucrătorii. Acum, vom aborda avertizorii de integritate în uh, sensul articolului 114, dezvăluire de interes public la locul de muncă, sau vrem să protejăm lucrătorii și avertizorii de integritate, indiferent de sectorul în care ei activează, fie privat, fie de stat. Și aici articolul 14 nu ne ajută pentru că el se limitează doar la sectorul privat. Nu este suficient de, de vast pentru a acoperi și funcționari de stat. Acum, uh, eu sunt uh, gata să uh, contribui cu expertiza noastră juridică să vedem care sunt competențele și avantajele, dezavantajele pentru alegerea unui articol sau altul. Revenind la practicile bune și practicile proaste, nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul că nu e o poziție confortabilă, dar aș spune, așa cum am spus și în discursul de mai devreme, nu e vorba numai uh, de uh, cât de bună este legea în sine sau nu, că sunt multe astfel de legi în Uniunea Europeană, dar cum a spus Cathy, contează aspectul practic, în ce măsură sunt implementate legile și ce lacune am constatat în practică. Deci Uniunea Europeană cred că avem cel mai mult de învățat uh, nu din legile care există în teorie, ci din modul în care sunt ele aplicate în statele membre. În unele țări, precum în Danemarca, unde nu există astfel de lege explicite, există totuși proceduri de raportare care funcționează în practică, deși așa este, protecția juridică acordată avertizorilor de integritate nu este suficient de puternică. În ce privește um, compensațiile, Uh, plătibile, nu toate statele membre care au o lege uh, în acest sens oferă despăgubiri uh, avertizorilor de integritate. Iată aici o altă diferență de cadru juridic. Sunt state membre unde se oferă doar o protecție parțială și asta depinde dacă e în sistem civil sau un sistem de drept penal. Acolo um, apar, într-adevăr, posibilități de a deschide o acțiune în despăgubire, însă depinde foarte mult. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea, e greu și e delicat de um, uh, înființat un astfel de sistem de despăgubire la nivel european, dar asta am spus-o și în răspunsurile scrise pe care le aveți. Mulțumim, doamna profesor Beru. Essayer de, de répondre. O să încerc să răspund cât mai rapid, deși întrebările sunt complexe în ceea ce privește temeiul juridic și teoria competențelor implicite. Am o rezervă în legătură cu competențele implicite pentru că pentru a avea o competență implicită trebuie să ai o competență de bază. Și Sigur că am putea avea în vedere o abordare globală, dar și una sectorială. Sunt mai multe ipoteze. Însă eu cred că este destul de dificil pentru că riscăm uh, rapid să um, ajungem la o directivă bazată parțial pe libertatea de exprimare. Deși uh, Uh, acesta este protejat prin Carta Drepturilor Fundamentale uh, a Uniunii Europene, desigur. Însă, de aceea, credeam eu că ar fi mai bună ideea clauzei de flexibilitate. pentru a rămâne la domeniul de competență al Uniunii Europene. Și cred că dacă ne gândim la lucrările Consiliului Europei, și probabil că măsurile luate în multe dintre statele membre au pornit de la acest mod de gândire. Poate că partajarea de competențe este o idee bună. În ceea ce privește sarcina probei, Uniunea Europeană apără drepturile avertizorilor de integritate și trebuie ca sarcina probei uh, să revină întreprinderii. Altfel, uh, mi se pare prea dificil Sigur că am putea să revenim uh, la ce spunea doamna James, inversarea sarcinii probei, însă noi credem că ar fi mai bine să fie totul explicit. Apoi, în ceea ce privește uh, obligațiile pentru statele membre care ar putea fi impuse printr-o directivă, cred că această idee Uh, este uh, legată de protecția avertizorilor și ține și de crearea unei baze de drepturi apropiate de ceea ce se discută deja, s-a discutat deja la Consiliul Europei. Și cred că este importantă ierarhizarea procedurilor uh, privind lansarea de alerte. E foarte important ca să corespundem cu standardele CEDO și cred că este și un um, aspect important care are legătură cu dezbaterea fundamentală referitoare la sesizările avertizorilor. Deci, uh, cred că acesta este cel mai important. Mulțumesc. Uh, uh, Rosita Doamna Rosita Hickey, vreți să răspundeți? Da, mulțumesc. Rețin uh, două întrebări legate de mandatul ombudsmanului. Uh, și respectarea regulilor instituțiilor UE, ce spunea domnul Iezec. În legătură cu mandatul ombudsmanului, tratatul uh, are prevederi destul de largi și ombudsmanul este dispus să includă și alte idei pentru a extinde mandatul. La ora actuală suntem într-o situație uh, opusă. Ombudsmanul a discutat săptămâna aceasta cu președinția estonă despre o potențială tentativă de a se limita mandatul ombudsmanului prin introducerea procurorului european. Noi dorim însă să ne extindem mandatul. În acest domeniu nu sunt convins însă că este absolut necesar. Desigur, uh, avem o regulă care prevede că trebuie să răspundem avertizorilor care consideră că n-au fost luați în serios în propria organizație sau care se tem de represalii. Deci aceasta este principala funcție uh, legată de tipurile de plângeri pe care le Avem plângeri de acest tip, dar nu foarte multe. Și cred că acesta este răspunsul pentru domnul Iezec. Lucrurile merg bine în instituțiile europene, avertizorii de integritate sunt bine tratați și deci nu simt întotdeauna nevoia să apeleze la ombudsman sau poate că nu știu că există această posibilitate. Sunt explicații uh, mai multe. În ceea ce privește munca noastră de tratare a plângerilor, în articolul 22b din uh, regulamentul personalului se prevede că noi suntem una dintre instituțiile la care se poate raporta extern după ce s-a făcut raportarea în, în intern sau la OLAF, după ce au trecut 60 de zile și nu s-a luat nicio măsură. Însă, după cum spuneam, nu primim foarte multe plângeri de la avertizori, poate pentru că situația este bună sau poate pentru că ei uh, nu apelează la ombudsman. Sigur că în acel articol se menționează și președintele Parlamentului, uh, însă noi suntem un organism menționat în mod specific. Și un al treilea tip de plângere pe care ar trebui să-l menționez, nu l-am menționat până acum, uh, este uh, cel al plângerilor anonime. De exemplu, ombudsmanul a primit acum 2-3 ani o plângere anonimă în legătură cu un fost comisar care ar fi încălcat codul de conduită al comisarilor. Nu știam cine este autorul plângerii și deci ombudsmanul a început o anchetă din proprie inițiativă, pentru că considera că chestiunea era suficient de importantă ca să merite o anchetă. Am făcut, deci, acea anchetă și am făcut mai multe recomandări către comisie. Acesta a fost al treilea tip de plângere care se înscrie în domeniul general al um, avertizării și e important să aveți o privire de ansamblu în legătură cu tot ce facem noi. Nu cred că e necesar să ne schimbăm mandatul, pentru că cred că toată lumea știe deja ce facem. Doamna Gras. Alors, pour répondre aux questions posées sur euh, l'application pentru a răspunde chestiunilor legate de aplicarea practică în sânul societăților comerciale, da, ne dorim un astfel de cadru. Uh, noi, de altfel, suntem în curs de a ne alinia la aceste dispoziții. Ei bine, problema este că trebuie să se lase o marjă de flexibilitate întreprinderilor pentru a putea să capete aceste instrumente eficiente, indiferent de statele membre, indiferent de sectoare sau de întreprinderi, uh, Uh, trebuie să se asigure un uh, rol adevărat al întreprinderii care să creeze tot acest sistem de comunicare în ceea ce privește uh, sistemul de transmitere a informațiilor. În ziua de astăzi, întreprinderile se confruntă cu fel și fel de dificultăți. Gândiți-vă la traducere. În momentul în care privești, primești o alertă, trebuie, în primul rând, ca acestea să fie traduse Apoi, chestiunea uh, tuturor uh, regulamentelor în materie de date cu caracter personal. Câteodată aceste reglementări diferă de la un stat la altul. Apoi, trebuie să existe și o serie de măsuri care să garanteze confidențialitatea. Din experiența trecutului am putut vedea că în anumite întreprinderi uh, transmiterea neoficială de informații, de gen alertă etică, poate fi eficientă, însă nu garantează întotdeauna confidențialitatea uh, în privința identității uh, persoanei care denunță. Tocmai de aceea noi dorim să se creeze un cadru oficial – și apoi nu se, cadre, nu se garantează niciun, uh, nicio perioadă pentru uh, prelucrarea informațiilor. Deci trebuie să existe un cadru, dar trebuie în aceeași măsură să se ofere întreprinderilor și posibilitatea de a își adapta instrumentele pe care le creează în intern. Pe de altă parte, întreprinderile trebuie să fie încurajate să dispună de un uh, de instrumente de comunicare eficientă, deci oamenii să știe că există acest canal de alertă, să știe uh, cum uh, este primită informația, în ce termen este prelucrată și așa mai departe. Și apoi trebuie ca uh, întreprinderea să aibă și o serie de politici care să vizeze informarea salariaților. Nu sunt pas, favorabil. Și, în fine, dacă îmi permiteți, nu ne dorim să existe uh, să existe un uh, referent, de fapt, la nivelul întreprinderii, care să, așa zis, uh, faciliteze comunicarea. De fapt, ar uh, falsifica-o și ar exista practic un singur canal pentru uh, aceste informații. Vă mulțumesc, doamnă. Mai avem șapte intervenienți. Doamnelor și domnilor, haideți să preluăm fiecare dintre cele șapte întrebări în parte și apoi vă voi da cuvântul dumneavoastră invitaților pentru a răspunde. Domnul Pascual de Grandes are cuvântul. Gracias a las comparecientes. Eu cred că... Vă mulțumesc. A fost o idee într- un totul excelentă organizarea acestei întruniri eh, și alăturarea comisiilor PANA și Iuri, jurii. Subiectele tratate astăzi au o importanță juridică de netăgăduit și, într-adevăr, trebuie gândită ideea creării unui cadru pentru avertizorii de integritate. Ideile pe care le-am auzit astăzi sunt extrem de interesante. Mi-am notat multe lucruri, dar recunosc că mi-au sărit în ochi și vreo două lucruri care mi s-au părut cam ciudate. Spre exemplu, chestiunea legată de uh, povara sar, probei, sarcina probei. Mm, spre exemplu, când este vorba despre întreprinderile private, dacă vrei să pui această sarcină doar pe umerii întreprinderii, tare mi este că intrăm pe o cale cam uh, periculoasă. Ați uh, spus că în cazuri de rea credință, sarcina probei ar putea fi inversată. Însă, cine va hotărâ dacă este vorba despre rea sau bună credință? Eu cred că mm, Comisia PANA face o treabă excelentă pe această cali, cale și practic întărește, consolidează democrația, până la urmă este vorba despre o influențare la nivelul eticii pe întreg teritoriul european. Eu cred că presa ar trebui să aibă legitimitate pentru a putea publica aceste informații. și uh, sunt destul de convins de această idee, tare mie că n-ar exista argumente care să mă facă să mă răzgândesc în această privință. În privința definiției sunt foarte interesat, într-adevăr, însă cred că este un uh, teren pe care trebuie să pășim cu foarte mare grijă. Nu trebuie nici să lăsăm uh, mână liberă impunității până la urmă, pentru că s-ar putea ca până la urmă să ajungem să subminăm sistemul uh, dacă prin definirea avertizorului de identitate practic îi împiedicăm pe oameni să facă cunoscute lucrurile pe care le știu și care sunt uh, potențial periculoase. E clar că trebuie să progresăm, dar să o facem în mod prudent. Trebuie să ne asigurăm că nu afectăm nici persoanele, nici întreprinderile. Domnul Köster. Um, unfortunately, I could not attend the Vă mulțumesc pentru prezentări. Din păcate, n-am putut să fiu prezentă la bun începutul audierei din cauza că am avut un vot important în o altă comisie. Dar am uh, câteva observații de făcut. Pentru socialiști democrați este clar că avertizorii de integritate au un rol crucial în dezvăluirea abaterilor, um, conduitelor uh, ne la locul lor uh, și a um, altor acte. Au o misiune în a ne ajuta să asigurăm transparența, combaterea crimei organizate și evaziunii fiscale. Avertizorii de integritate reprezintă un pilon al uh, combaterii corupției și cei care trag la răspundere guvernele și companiile este uh, momentul să instituim un cadru de protecție a avertizorilor de integritate. Deși în trecut Comisia a făcut oarecare eforturi, încă nu a venit cu un text de propunere legislativă. Avertizorii de integritate sunt dați în judecată, în timp ce marile companii fac evaziune fiscală, eva, um, eludarea obligațiilor fiscale, absolut fără să le deranjeze nimeni. Așadar, întrebarea mea este, Uh, considerați că avem elemente concrete de protecție juridică a vertiților de integritate, uh, elemente concrete din tratatele europene. Am înțeles că ați dat câteva indicații, dar uh, vreau ceva mai, mai clar, mai ferm. În al doilea rând, deși vrem să-i protejăm pe avertizorii de integritate, nu vrem să creăm o atmosferă de delațiune și de teamă în companii uh, sau în uh, serviciile de stat. Deci ar trebui să existe o distinție uh, în uh, textul legii între avertizori de integritate și denunțător. Și uh, un alt lucru, am văzut că în trecut uh, angajați din băncile elvețiene au vândut informații fiscale uh, autorităților din Germania. Într-un caz, o persoană a acționat în interes propriu pentru că a primit bani în schimbul acestui lucru. În alt caz, însă, o altă persoană a acționat în interes public. Ar trebui să considerăm persoana respectivă avertizor de integritate? Ar trebui să aibă dreptul la protecție? Mulțumesc, doamna Ronan Lerner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc expertelor pentru aceste uh, prezentări foarte interesante. Este foarte bine să încerce să se amelioreze protecția avertizorilor în Uniunea Europeană. Mă întreb însă dacă Uniunea Europeană are de gând să ia măsuri pentru a ameliora situația avertizorilor și în afara Uniunii Europene într-un uh, caz transfrontalier, de exemplu, ce s-ar putea întâmpla dacă identitatea avertizorului uh, ar fi uh, demascată, de exemplu, în cazul Panama? Există instrumente pentru a ne permite să reacționăm la astfel de cazuri? Am mai putea să pregătim astfel de instrumente? În ultimele zeci de ani, diferitele principii ale responsabilității au început să fie abordate în forurile internaționale. ONU a pregătit un set de principii, la fel și OCDE, care are un cod de conduită pentru întreprinderile internaționale. Credeți că astfel de linii de orientare ne pot permite să ameliorăm protecția avertizorilor de integritate? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum uh, urmează la cuvânt uh, doamna Pagaza Urtundua. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte uh, interesantă discuția de astăzi. Suntem aici pentru că într-o lume globalizată cu atâtea evoluții tehnologice și cu atâtea metode de um, infracțiuni economice, fiscale, vedem că uh, există un caracter tot mai pronunțat transfrontalier al, astfel de, al acestor activități. Prin urmare, trebuie să îi protejăm pe avertizorii de integritate care acționează de interes public. Doamna Hickey a vorbit despre uh, faptul că avertizorii de integritate trebuie să știe cum, unde pot acționa. Avem nevoie de un temei juridic. Articolul 114 înțelegem că nu este suficient de amplu pentru că nu permite decât protejarea celor din uh, domeniul privat. Ei bine, uh, dacă nu găsim o modalitate de a-i proteja, uh, ar însemna că li se limitează libertatea de exprimare și că e limitat, de fapt, și rolul ombudsmanului de a interveni care ar fi temeiul juridic care să ne ajute să uh, impunem o cultură a integrității publică uh, și privată, uh, o etică și cum putem, de fapt, sluji mai bine interesele publice, practic. Sigur, trebuie să vedem care sunt și limitele juridice uh, ce există în cazul avertizorilor de integritate, Poate am putea înființa un uh, birou sau un oficiu pentru protecția avertisilor de integritate în uh, cadrul instituției dumneavoastră și apoi spuneți-ne ce ar trebui să facem noi la juri și la PANA să vă ajutăm. Mulțumesc acum domnul Urban Crespo de la GUE. Eh, Aici sunt, domnule președinte. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență, stimate doamne, pentru că ne-ați uh, vorbit în această dimineață despre o temă atât de importantă. Fără avertizorii de integritate, într-adevăr, n-am fi aici, nu am avea această comisie de anchetă, nu ar fi avut loc dezvolirile mm, uh, scandalului Panama sau LuxLeaks sau altele. Trebuie să salutăm uh, rolul avertizorilor de integritate. Altfel, uh, n-am putea investiga atâtea cazuri de uh, finanțare ilegală în Spania, de pildă, uh, Wikileaks, n-am fi aflat de Julian Assange, n-am fi știut nimic din ce se întâmplă, am fi rămas ignoranți în continuare. De asta avem nevoie de legislație care să îi apere pe avertizorii de integritate, pentru că ei sunt niște apărători ai drepturilor omului și merită să fie protejați. Aceeași din acest motiv, întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Ă, și ne va ajuta și în activitatea noastră în Comisia PANA. Așadar, întrebarea. Care sunt experiențele bune pe care le-ați uh, avut până acum în uh, protejarea avertizorilor de integritate în statele membre? Care sunt uh, exemple de bună practică din care putem învăța? Pentru că ne-ar ajuta foarte mult în activitatea noastră, în alcătuirea unui cod de bune practici care să fie folosit în toată Uniunea Europeană. O a doua întrebare. În ce măsură sunt aceste bune practici preluate, reproduse de alte state membre? Putem uh, reproduce aceste bune practici în instituțiile europene? Putem uh, proteja funcționarii uh, din Uniunea Europeană care ar putea deveni avertizori de integritate? Și apoi, uh, ce pași poate face Uniunea Europeană pentru a crea legislație? Am vorbit despre asta când um, am aflat de Julian Assange. Cum putem redacta o legislație care să meargă um, mai departe de nivelul național, deci o legislație europeană? Cum credeți că ar trebui să arate o astfel de legislație? Și, în fine, Acum, în aprilie, noi am uh, adoptat în Parlament, uh, la o lună după scandalul Panama, un act legislativ care pare să uh, îngreuneze misiunea avertizorilor de integritate. Deci, după dezvăluirea din scandalul Panama, noi, de fapt, am pus obstacole în calea avertizilor de integritate și raportorul le-a, uh, le-a explicat. Nu mai am timp, așa că mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Scott Cato. Mulțumesc. Încerc să mă uit uh, la experte când pun întrebările. Mă bucur că avem un panel uh, 100% feminin mi-amintesc de ce spunea Ellen Bennett și anume că istoria înseamnă femei care merg în urma bărbaților cu o găleată. Și ca să trec la lucruri serioase, aș vrea în primul rând să mă refer la sarcina probei. Eu lucrez la avizul pentru Econ și noi am dorit să sugerăm sarcina probei inversată. Uh, Cred că acest subiect îi preocupă pe unii dintre colegi și sper să-mi spuneți mai multe ca să vedem dacă îi putem convinge pe colegi. Eu cred că avertizorii de conștiință nu trebuie să-și dovedească statutul de avertizor de conștiință și nici să dovedească că au uh, lucrat uh, cu bună credință în anumite cazuri. Cred că mai degrabă angajatorul trebuie să dovedească că a respectat interesul public. În ce mod credeți că putem introduce acest lucru în um, legislația UE? Ce exemple putem da pentru a susține inversarea sarcinii probei? Și poate îmi spuneți uh, exemple practice despre faptul că aceasta, sarcina probei, nu este utilă pentru avertizor la ora actuală și că inversarea ar putea fi un lucru mai bun în practică. ales când un avertizor um, despre care s-a vorbit recent, nu a putut să dovedească că lucra în interesul public uh, recent. Ne-ați putea da un exemplu de caz în care sarcina probei a funcționat bine? Apoi, în propunerea noastră privind uh, legislația de protecție a avertizorilor, am sugerat utilizarea articolului 5.1.3 din tratate, drepturi sociale și drepturile lucrătorilor. Și mă interesează ce spuneați în legătură cu dezechilibrul de forțe. Mie mi se pare că unul din motivele pentru care lucrătorii uh, au mai puțină forță este că sunt mai puțin organizați decât înainte și deci sunt mai slabi. Mă interesează ce relație aveți cu sindicatele, dacă credeți că și ele trebuie să joace un rol, ce, dacă trebuie să folosim articolele relevante din tratat pentru a le susține, dacă trebuie să ne gândim la o reprezentare specială pentru avertizori, uh, de exemplu, dacă aș fi o persoană, un individ într-o organizație mare, cum aș putea să fac ca să ies în față și să raportez? Uh, Thomas Mann. Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, și eu uh, să văd atât de multe experte, Women Power, și din Germania. Aspectul economic e foarte important. E clar că avem nevoie de avertizori de integritate în tot ceea ce ține de um, evaziune fiscală, corupție. Uh, în toate aceste domenii sunt foarte importanți avertizorii și una dintre experte a spus și că sunt uh, actori democratici. Într-adevăr, așa este. Aș vrea să ne spună Comisia ce posibilități de protecție are în vedere pentru uh, avertizori, Mm, am uh, ascultat prezentările, am citit textul și se vorbea și de uh, evitarea urmăririlor penale. Mi se pare important să spunem, de exemplu, că poate că am avea nevoie de o soluție supranațională. Alineatul 114, uh, una dintre experte spunea că temeiul juridic existent nu este suficient, poate. Cred că ar fi bine să găsim la nivel european o măsură care să poată fi preluată de statele membre. Și încă o idee, un avertizor de integritate uh, trebuie să aibă posibilitatea să lanseze o alertă, însă în mod protejat, pentru a fi sigur că nu uh, suferă represalii după aceea. Și trebuie să folosească poate o adresă protejată. Ar fi o posibilitate, ceva de genul acesta, pentru a-i proteja mai bine pe avertizor? Mulțumesc! Now, uh, now may we have the... Vă rugăm acum uh, să ne dați răspunsurile. We have, we have uh, a list of avem o listă de vorbitori care a fost stabilită înainte de audiere, deci acum vom asculta răspunsurile expertelor și apoi vom trece la procedura intervențiilor spontane. Uh, ladies, we are uh, obviously in time. Stimate doamne, avem limite de timp, deci vă rog să uh, fiți succinte. Thank you again for your questions. Uh... Mulțumesc încă o dată pentru întrebări. Uh... Fiind jurista din uh, panel, am să mă uh, limitez la aspectele legate de drept. Cred că unul dintre subiectele abordate de toți vorbitorii este uh, chestiunea temeiului juridic. Și ce temei își folosim și care sunt limitările sale. Dacă folosim articolul 114 din TFUE, Uh, după cum ați spus, acesta se referă la piața internă, înseamnă că limităm protecția avertizorilor de conștiință la sectorul privat. Avantajul aplicării acestui articol, după cum am mai spus, este că el poate prevedea măsuri care permit statelor membre să armonizeze protecția. Însă, întrebarea care se pune este dacă considerăm că această abordare este satisfăcătoare pentru că se exclud um, sectoare importante. Potențial, articolul 114 ar putea fi folosit în protecția mediului și în alte sectoare, ceea ce nu este neobișnuit din ce am văzut până acum. Însă e importantă sfera de aplicare. Articolul 153, eu sunt de altfel um, o autoare a unui document prezentat de VEX anul trecut în mai, însă în um, acea cale era vorba de lucrător în general, indiferent de poziția sa, indiferent de domeniu. Și deci, um, în acel mod, se deschidea calea către avertizori în întreaga Europa. Pentru că voiam să vă amintesc o dificultate cu care se confruntă avertizorii în Europa astăzi. De exemplu, unul, un avertizor a fost uh, arestat în țara sa, în Luxemburg, deși în același an fusese declarat cetățean al Uniunii Europene pentru că apăra uh, valoarea democrației, declarat cetățean de, de către Parlamentul European. Uh, deci, protecția uh, nu este suficient de cuprinzătoare. Trecând la sarcina probei, uh, practica juridică uh, ne arată că state ca SUA au aceste reguli de foarte mult timp și practica ne arată că a avea sarcina probei ca avertizor um, este contrar logicii de a mai trage semnalul de alarmă. E foarte greu uh, pentru un avertizor să-și asume uh, răspunderea în procesul ce va urma tragerii uh, alarme, tragerii alertei, declanșării alertei. Noi credem că ar trebui inversată prova și o potențială compensare ar trebui legată de bună credință sau de um, credința rezonabilă, reasonable belief. Uh, o altă terminologie folosită în uh, literatura de specialitate. S-a mai pus o întrebare legată de uh, aplicabilitatea legii în afara Uniunii Europene. Dacă o persoană ar fi acuzată în Panama, de exemplu, cred că ar fi vorba de principiul teritorialității și al aplicabilității uh, legislației europene. măsuri ce pot uh, fi luate um, în uh, țările respective. Majoritatea alertelor sunt transnaționale și deci întotdeauna vor fi mai multe state vizate, nu doar unul. Și apoi uh, s-a pus întrebarea dacă am putea avea o adresă pe care să o poată folosi avertizorii ca să-și protejeze identitatea S-a mai discutat în uh, Uniunea Europeană despre platforme ale avertizorilor de conștiință. Acest lucru se petrece din ce în ce mai mult în presă, pentru jurnaliști, dar există și o platformă uh, prin care avertizorii de uh, integritate să poată mm, să-și raporteze informațiile fără să își menționeze și identitatea în Europa. Deci sunt uh, instrumente tehnologice utile pentru avertizori, Mulțumesc și îmi pare rău dacă am vorbit prea mult. Many, many points to come. Da, atât de multe de spus, dar adevărul este că au fost câteva um, întrebări strălucite. Anonimitatea. Ei bine, noi încercăm să creăm o matrice a răspunsurilor pe care le putem oferi persoanelor care se pregătească să tragă semnalul de alarmă. Până la urmă nu e vorba despre o abordare unică în funcție de problemă, în funcție de întreprindere și așa mai departe, diferă. Deci anonimitatea nu este ușor de obținut uh, protecție juridică. Ideea este să poți arăta că ai uh, Uh, făcut publice anumite informații și că ai suferit din această cale, deci trebuie, din această cauză. Trebuie să dovedești o anumită uh, cauzalitate. ACCA din Regatul Unit, de altfel, vorbește despre aceste modalități, uh, diferite modalități de abordare, care ajută la clădirea încrederii. Anonimitatea este ușor, uh, greu de introdus, de fapt, în uh, temeiul juridic. În ceea ce privește sarcina probei, angajatorul a luat hotărârea de a se sper, despărți de avertizorul de integritate, de a da afară, practic. Mie nu mi se pare că sarcina probei poate reveni altcuiva decât angajatorului, de fapt angajatorul trebuie să dovedească că nu și-a pedepsit angajatul doar pentru că a tras semnalul de alarmă în privința anumitor fapte. Deci, punctul de plecare trebuie să fie sarcina probei pe umerii angajatorului. În ceea ce privește Julian Assange, Panama Leaks și așa mai departe, LuxLeaks, Trebuie să existe o apărare publică pentru aceste persoane. Și asta în toate statele. Deci, dreptul penal trebuie să permită în interes public uh, facerea cunoscută a anumitor informații. Uh, mm, Spre exemplu, încălcarea confidențialității este permisă în anumite cazuri. La fel ar trebui să fie cazul și pentru aceste situații. Ă, ca în uh, Panama Papers, spre exemplu, ă, Uh, caz în care informațiile erau de o însemnătate și de o valoare atât de mare și acoperau atât de multe lucruri încât uh, um, din capul locului uh, avertizorul de integritate trebuia protejat. În sectorul sănătății, în Regatul Unit, există uh, persoane numite special în fiecare centru uh, NHS, uh, tocmai pentru a putea trata cazurile de avertizare de integritate. Deci trebuie să existe persoană la nivel operativ și apoi la nivel de instituții care să se ocupe de aceste chestiuni. Mulțumesc. Voi uh, răspunde în privința chestiunilor legate de temeiul juridic. Eu cred că trebuie să ne întrebăm înainte de toate ce poate face Parlamentul European în această privință. Dacă, de fapt, ce vrea să facă, dacă, dacă Parlamentul ar dori să existe o directivă, deci un act obligatoriu pentru statele membre, um, care să fie obligatoriu de transpus în drept național, uh, practic, nu cred că se poate face mai mult în privința temeiului juridic, cu excepția abordării sectoriale. Abordare în cadrul care avertizorii de integritate sunt uh, uh protejați uh, pentru cazurile de luptă împotriva corupției, spre exemplu. Dar există totuși pericolul să se consolideze uh, diversitatea diferitelor abordări. Dar acum, partajarea competențelor rămâne marea întrebare din punct de vedere juridic la nivel european. Pentru că s-ar putea să se ajungă la o legislație mult prea amplă și care să poată fi până la urmă atacată și contestată în fața Curții de Justiție pe motive de proastă utilizare a temeiului juridic, spre exemplu. Dacă se dorește să se apere la nivel european ideea că avertizorul de integritate este un uh, actor al democrației, un actor fundamental al democrației, atunci e foarte bine. Însă, eu e posibil totuși să se ceară Comisiei Europene să facă o comunicare, să dea niște linii de orientare care să ajute pas cu pas la uh, crearea acestei uh, imagini de actor fundamental al democrației pentru avertizorul de integritate. Oricum, lucrurile se schimbă din punct de vedere juridic. Un alt element interesant, demn de luat în seamă, este întrebarea de ce ne dorim să facă statele, să meargă cu toate către o protecție în baza dreptului sau mai degrabă să găsească statele încetul cu încetul o armonizare soft a diferitelor legislații, de la sectorial către orizontal, de la și apoi către o protecție mai mare decât cea despre care s-a discutat la Consiliul Europei. Oricum, și aici ar trebui să se creeze o serie de proceduri de înștiințare în reglementarea națională și apoi și rolul mediator, ombudsmanului european ar deveni mai important pentru că ar putea pune degetul pe rană să spună în care țări, în care domenii există probleme și cum s-ar putea armoniza mai bine. E o armonizare, e o idee bună, în cadrul pachetului servicii se discută de altfel pe o serie de texte în această privință. Oricum, Ideea este de a face o ierarhie a priorităților. Să vedem dacă a constrânge statele membre este prioritar sau mai degrabă a armoniza abordările. Thank you very much. Uh, Mrs. Hickey. Mulțumim, doamna Hickey. Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la păstrarea anonimității și sarcina probei, interesul public. Câteva lucruri. În ce privește caracterul anonim, noi uh, spunem uh, celor care intrăm în legătură dacă vreți să mergeți la ombudsman uh, foarte bine, dar nu mai sunteți protejați de aceste reguli care garantează anonimitatea. În ce privește sarcina probei, um, nu vrem să derutăm oamenii care ne ascultă. Dacă un individ poate să meargă la presă, să facă orice fel de acuzații nefundate și companiile să fie afectate, să trebuiască după aia să se apere, acesta este un scenariu pe care nu ni-l dorim. Cred că într-un sistem bun uh, avertizorii de integritate au o procedură pe care pot să o parcurgă pas cu pas și sunt garanții de ambele părți. Dacă ne gândim însă la un uh, individ care nu știe dacă ceea ce are de gând să dezvăluie este o abatere suficient de gravă, ne gândim la statutul funcționarilor, sigur că acel individ ar trebui să fie protejat nu să îi se refuze protecția pentru că se constată ulterior că ceea ce a raportat către superior nu este suficient de uh, serios, nu este suficient de grav și nu beneficiază de protecție conform articolului 22a. În orice caz, uh, aceste persoane trebuie protejate, însă nu fără limite. Ar trebui să existe un articol în legătură cu abuzul, să ne asigurăm că persoanele uh, răuvoitoare nu fac abuz de această procedură și nu răspândesc uh, îndoieli uh, din motive dubioase. Dar în orice caz, acina probei trebuie să cadă asupra angajatorului. Ați pus o întrebare legată de rolul pe care îl poate juca ombudsmanul. Să nu uităm că în articol referitor la avertizorii de integritate, statutul funcționarilor arată că OLAF este instituția la care trebuie să ne adresăm. Deci, în primul rând, se raportează la nivel intern, în regulă, și dacă nu se rezolvă, se merge apoi la OLAF, pentru că OLAF este desemnat în statutul funcționarilor ca uh, instituție la care se fac reclamațiile și apoi doar ca un pas următor, ca un al doilea nivel, se ajunge la ombudsman. Ma, uh, un lucru pe care nu l-am menționat, o noutate în noul statut al funcționarilor, este că se vorbește despre reguli, nu politici, ci reguli care pot fi puse în aplicare. Deci e important să știm că există protecție legală și reguli ce pot fi puse în aplicare pentru protejarea acestor persoane. Mulțumim, doamna Gras. Doar câteva cuvinte. Vreau să revin la distinția ce trebuie făcută între anonimat și uh, confidențialitate. Nu văd cum putem uh, acorda un statut protejat unei persoane care nu se identifică. Sigur, suntem uh, gata să sprijinim un mecanism de confidențialitate. Solicitările anonime nu sunt uh, pur și simplu ignorate, din potrivă este un instrument util pentru o companie care uh, poate astfel afla ce practici neconforme are, dar um, ar trebui să existe un anumit grad de dezvăluire a identității conform uh, statutului. În uh, ce privește uh, modul în care trebuie să se facă alerta, e nevoie de o definiție clară și precisă a ce este un avertizor de integritate, astfel compania poate să evalueze în mod eficient situația. Un alt lucru la care trebuie să revin, pe care n-am insistat suficient mai devreme, noi suntem pentru includerea în uh, sfera alertelor de integritate a încălcărilor dreptului, inclusiv dreptului național, legislației naționale. Deci când e vorba despre o amenințare de natură general, ce face o companie? De obicei face o anchetă internă și uh, apoi uh, aplică sancțiuni, după care urmează eventual să se adreseze justiției și să facă o plângere. Acum, uh, rămâne de văzut cum ne putem asigura că acea companie ia măsuri la nivel intern uh, în interes general. Mulțumesc! Mulțumim acum, prezidiul o să fie la domnul Lange. Mulțumesc, a trebuit să merg la un vot și a durat mai mult pentru că președintele și uitase ochelarii acasă și a trebuit să verificăm electronic fiecare vot. Mulțumesc uh, colegului pentru că mi-a ținut locul. Trecem la Thomas Mann. A, nu, mă scuzați? Uh, doamna Reda, de la, trecem la CHDI acum, cum spuneam. In what concerns... Da, mulțumesc. Uh, eu vreau să mă asigur că am înțeles bine. În ce privește um, regulamentul comisiei, uh, da, la OLAF trebuie să se adreseze avertizorii de integritate. Eu am uh, cunoștință de un caz în care um, era vorba despre manipularea sistemului de adopții internaționale pentru a șantaja statele membre. Iar uh, asta a dus la o reacție din partea angajatorului. Comisia Europeană este angajatorul. În uh, prima instanță, Comisia a crezut că are de-a face cu o persoană tulburată mental, după care și-a dat seama că de fapt era vorba de o persoană care încerca să uh, șantajeze pentru a obține bani pentru zilele în care lipsise de la serviciu. Mă rog, un caz interesant. Mă bucur că avem o audiere pe această temă. Întrebarea mea este, nu ar trebui oare să considerăm că protecția avertizorilor de integritate reprezintă um, și un caz de azil, pentru că avem avertizori de integritate din țări terțe. Faptul că ei denunță acte de corupție și infracțiuni în țările lor îi expun la încălcări ale drepturilor omului. Deci, uh, și pur și simplu faptul că îi denunță astfel de crime expun sau dezvăluie încălcări ale drepturilor omului. Mulțumesc, spune președintele. Cine răspunde? Aba, nu mai avem alte două întrebări. Doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să ne întoarcem la definiții. Cred că suntem cu toții de acord că protecția avertiselor de integritate trebuie să se facă pe baza unor criterii obiective. Cred însă că la asta uh, extindea și raportoarea. Cum ne asigurăm că dacă avertizorul de integritate comite o eroare, dacă uh, crede că informațiile pe care le dezvăluie îndeplinesc criteriile obiective, dar de fapt se constată că nu le îndeplinesc, ce facem? Din răspunsul dumneavoastră am înțeles că buna credință nu este suficientă pentru că e nevoie de mai mult decât de o demonstrarea intenției. E nevoie de o eroare substanțială, de fond. Cum formulăm? În al doilea rând, vreau să mă refer la definirea criteriilor obiective. Noi, în Parlament, întotdeauna am dorit să îi protejăm pe avertizorii de integritate care dezvăluie informații legale. Am discutat despre asta când am adoptat directiva privind secretul comercial și uitându-ne la uh, mai multe cazuri importante de avertizări de integritate cazul lui Edward Snowden, de pildă, a fost crucial pentru consolidarea legislației privind uh, protejarea datelor confidențiale. Deci când vorbim despre informații uh, perfect legitime, perfect legale, care arată că e nevoie de o îmbunătățire a legislației. Um, înțeleg că Consiliul și-a îmbunătățit formularea, uh, uh, a folosit termenul wrongdoing, um, Însă acest, uh, acest termen a dus la diferențe de interpretare pentru că înțeleg că judecătorii și Uh, juriștii erau de opinii complet diferite, mai ales că acest termen wrongdoing era tradus diferit în uh, limba lor. Uh, wrongdoing este oare o abatere, o, un exemplu de proastă administrare sau ce înseamnă de fapt wrongdoing? Ar trebui să folosim acest termen sau pur și simplu să ne concentrăm pe acte de interes public, o listă și să nu vorbim despre wrongdoing, despre comportamente uh, nepotrivite, incorrecte. Cum ne asigurăm că avertisorii de integritate care dezvăluie informații complet legale sunt acoperiți? Mulțumim, cine vrea să răspundă? Mă bucur să iau eu cuvântul. Cred că o listă indicativă este răspunsul potrivit. Întotdeauna vor exista priorități. Consiliul Europei recomandă că uh, o astfel de listă nu nu funcționează. Uh, termenul de wrongdoing, de pildă, uh, nu este suficient. În Marea Britanie am avut un caz de uh, ură rasială, de discriminare. Individul în cauză, persoana în cauză, credea că nu este o obligație să dezvăluie acest caz de discriminare, dar de fapt era. Uh, Consiliul Europei vorbește despre interes public ca și criteriu. Eu cred că e nevoie de o listă indicativă. Avem un astfel de exemplu în uh, legea adoptată recent de Irlanda, unde apar aceleași categorii de fapte ca și în Marea Britanie și câteva din uh, legislația americană, de pildă o risipă sau o proastă gestionare a fondurilor. Um, iată, un uh, aspect uh, la care poate companiile nu se gândesc, uh, dar angajații pot pune la îndoială proasta gestionare care există în companii. Mai este un alt lucru la care vreau să mă refer. Faptul că unii vând informații, a menționat cineva asta, în legea britanică, dacă obții un beneficiu personal de pe urma acestei dezvăluiri, într-un context mai larg, dacă vorbești cu presa, nu mai ai dreptul la protecție. Deci testul care există în lege este simplu. Dacă mergi uh, la o autoritate de reglementare, trebuie să ai un uh, caz destul de solid, o plângere întemeiată. Dacă însă te adresezi lumii întregi, uh, dacă vrei să-ți vinzi povestea Uh, către mass media, de fapt asta e o compensație, o despăgubire, ai ceva de câștigat. Uh, și uh, în Parlamentul Britanic am avut o dezbatere ce mecanisme de, de garanție, de control instituim astfel încât să nu încurajăm pe cei care vor să obțină beneficii personale. Deci trebuie să îi îndemnăm să acționeze doar în interes public sau în interesul unei organizații. Dacă e nevoie, sigur, avertizorul trebuie să poată vorbi și cu presa, dar nu uh, imediat. Adică nu asta să fie primul mijloc de acțiune. Alte răspunsuri? Vă rog. Uh, Vreau să-i răspund doamnei Gomez, să-i mulțumesc că ne-a tras atenția asupra acestei plângeri. Vom informa Comisia pe acest dosar și vom discuta cu funcționarii implicați. Mulțumesc! So, indeed, uh, uh... Într-adevăr, revenind la ce se spunea în prima rundă de întrebări, cred că trebuie să fie clar că uh, lansarea de alerte are legătură în primul rând cu interesul public. Ideea uh, dezvăluirii informațiilor uh, nu este atât de importantă se discută mult despre confuzie între whistleblowing și între lansarea de alertă și uh, scurgerea de informații. Și uh, întotdeauna se spune, inclusiv în recomandările Consiliului Europei, că uh, interesul public este factorul care contează. Dacă acea uh, dezvăluire de informații duce la o mai bună gestiune de fonduri uh, și așa mai departe, atunci este whistleblowing. Revenind la întrebările legate de criteriile obiective, Într-adevăr, uh, chestiunea abuzurilor mm, este problematică din cauza traducerilor, a transpunerilor. În unele state membre situația este diferită. Ideea principală este că mm, um, atunci când definim un abuz, ca el să reprezintă o încălcare a interesului public, pentru că avertizorii de integritate uh, nu ar trebui să atragă atenția doar o dată când s-a produs uh, abuzul, ci uh, să avertizeze și dacă suspectează că urmează să aibă loc un abuz. Deci, uh, dacă interesul public va fi peri periclitat. Ce aș vrea să spun este că trebuie ca această categorie să fie cât mai largă, pentru că nici cea mai bună lege nu poate să acopere orice scenariu posibil în viața reală. Și uh, de asemenea, cred că dacă legislația e prea precisă, prea detaliată, poate să fie contra uh, uh, intereselor uh, protecției, pentru că, până la urmă, poate e prea inflexibilă. Deci, cred că delimitarea mai vagă între categorii și extinderea uh, sferei uh, este uh, un lucru mai bun. Apoi îmi pare rău dacă problemele ajung în instanță până la urmă, pentru că instanțele până la urmă sunt cele care decid dacă a fost sau nu a fost interes public și dacă a fost sau nu a fost lezat. Însă, eu cred că e mai bine așa, mai bine să lăsăm prevederile deschise decât uh, să aplicăm um, uh, prevederi prea stricte. și sunt uh, de acord în ceea ce privește uh, credința rezonabilă. Uneori indivizii au impresia că uh, este vorba de un abuz, dar e vorba doar de ceva care îi privește pe ei. Și uneori, după cum s-a mai spus, sunt cazuri care nu îndeplinesc criteriile pe deplin. Însă, obiectivul principal este ca procedura de lansare de alertă să însemne uh, verificarea informației uh, lansate sau vrem să rămânem blocați în prima fază, să ne alegăm prea mult de individ uh, și să nu putem progresa mai mult. Deci îmi pare rău că mă repet, dar dacă punem prea mult accentul pe aspectele individuale, blocăm procesul în faza inițială în loc să continuăm procedura pas cu pas de revizuire, de reevaluare, de monitorizare a celor raportate. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult! O ultimă întrebare scurtă, un minut și nu mai mult, pentru domnul Urban Crespo. Um... Foarte rapid, foarte rapid spuneam, Vreau să vă întreb ce părere aveți despre impactul acestor um, uh, propuneri cu privire la uh, directiva referitoare la secretul comercial? Credeți uh, că există o corelație între cele două, că va avea de suferit protecția avertizorilor în întreprinderile europene din cauza prevederilor directivei legate de secretul comercial? Și apoi um, avem un raport pe această temă iar Comisia Econ a luat mai multe măsuri în acest sens și cred că ar trebui să vedem um, ce se poate face în diferitele agenții, ce măsuri se iau în Parlamentul European. Și în cele din urmă, Comisia împreună cu Parlamentul a creat mai multe canale de comunicare, canale de lansare de alertă și se pune și problema creării unui uh, soi de protocol. Ce părere aveți? Mhm. În ceea ce privește directiva secretului comercial, cred că aceasta nu împiedică protecția avertizorilor, pentru care există oricum derogări în directiva secretului comercial, iar această directivă are în principal obiectivul de a proteja secretul și deci avertizorul face excepție de la acest secret. Însă, ce mi se pare mie important și se leagă și de întrebările puse de elementele obiective ale definiției, întrepuse, puse în legătură cu aceste elemente, cred că ar trebui să mm, preferăm o definiție care să aibă legătură cu o alertă în interes public. Pentru că astfel să nu uh, avem de a face cu un denunț în sine. Și deci, cred că definiția trebuie să includă și această protecție treptată și canalele de alertă pe care le-ați menționat, care mi se pare esențiale ca să Uh, putem organiza o protecție reală a avertizorilor de conștiință, ținând cont de interesele firmei, dar și de interesele societății. Și cred că echilibrul din directiva secretului comercial trebuie să se regăsească de câte ori este cazul în actele legislative. Mulțumesc. Vreți să mai aduceți o completare? 30 de secunde, vă rog. Da, Voiam doar să spun că directiva secretului comercial a fost o evoluție îngrijorătoare. În contextul scurgerii de informații se poate întâmpla să fie divulgate secrete, însă în mod legal și în cadrul organizațiilor. Și uh, e important să se găsească un principiu de drept comun care să protejeze în continuare și în acest caz avertizorii de integritate ca orice secret uh, și secretul comercial nu trebuie să fie utilizat pentru a ascunde abuzuri și asta trebuie să fie limpede. Dan? Mulțumesc! Doresc să le mulțumesc expertelor. A fost foarte interesant. Iată că am avut doar femei uh, invitate, un semnal pozitiv. Ne-ați dat foarte multe informații, mai ales utile pentru cei trei raportori, doamna Rozier, domnul Cofort și domnul Iețec. Mulțumesc președintelui Comisiei uh, Jurii, domnul Svoboda, pentru bunul mers al reuniunii. Președintele mulțumește și interpreților și noi mulțumim. Am discutat fix două ore și două minute. A fost uh, o discuție pozitivă și interesantă. Vă urez toate cele bune și la nevoie vom uh, face din nou apel la dumneavoastră. Mulțumesc, ședința se suspendă. Ok. Good.